măsuri. Iar acum trecem la declarațiile de vot. Am șase cereri de a luat cuvântul. Domnul Nicolas Contis are cuvântul un minut. chiudere le la, la, la, la, la, la plenaria se volete, ma lasciate che i nostri colleghi facciano le... Bineînțeles, puteți părăsi hemiciclul după vot, dar haideți să îi lăsăm pe colegii noștri să ia cuvântul. Domnul Huntis. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să explic votul meu privind dreptul de obținere a vizelor pentru cetățenii din Balcanii de Vest. Poziția stângii este următoarea. Fiecare cetățean al Uniunii Europene și al lumii trebuie să aibă dreptul la liberă circulație pe teritoriul Uniunii Europene. Iată de ce suntem de acord cu eh, liberalizarea vizelor dar uh, am uh, votat în egală măsură împotriva chestiunii Kosovo, iar aici apare o problemă și anume uh, faptul că se opune rezoluției 1285 1245 acesta încalcă principiile prosperității în regiune. Mulțumesc, uh, doamna, doamna Ernst Cornelia are cuvântul. L'onorevole Cornelia Ernst e prezente. Doamna Cornelia Ernst este în, uh, în sală? Da, am dat o explicație scrisă a votului. Președintele, foarte bine, mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnul Milan Mon. Aveți un minut la dispoziție. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă uh, refer uh, la raportul Fejon uh, din partea delegației spaniole din Parlamentul European. Am votat pentru dar nu suntem de acord cu recitalul 2b, uh, introdus în amendamentul 4, care spune că Comisia trebuie să lanseze un uh, dialog privind uh, liberalizarea vizelor cu Kosovo pentru a se obține acest lucru și asta în ceea ce privește planurile de lucru stabilite cu celelalte țări din Balcanii de Vest. Noi uh, nu putem să punem semnul de egalitate între Kosovo și celelalte țări din Balcanii de Vest. Conchid, uh, domnule președinte, dat fiind că uh, acest amendament a fost votat în bloc alături de alte amendamente, nu am putut să votăm împotriva lui, dar dorim ca cu această ocazie să spunem răspicat că nu suntem de acord cu acest lucru. Mulțumesc foarte mult, domnule Milan Mon. Domnul Bilt are cuvântul. Un minut. Doamna Bilt, îmi cer scuze. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte. Voiam să vă spun că această declarație este un, uh, un adevărat succes, trebuie subliniat acest lucru. Această declarație comună trimite un mesaj politic uh, foarte puternic care sprijină liberalizarea vizelor pentru toate popoarele din Balcanii de vest. Și asta mulțumită PPE-ului care a adus uh, acest proces pe direcția cea bună, dându-i și un temei juridic foarte solid, în conformitate cu tratatele. Astfel am reușit să ne bucurăm de succes în această chestiune. Um, o declarație uh, politică într-o anexă nu ar fi fost binevenită pentru că am, nu am fi făcut decât să dăm speranțe de șarte celor din regiune. Vreau să vă spun că eu um, am uh, suferit asediul din Sarajevo timp de un an și jumătate și um, eu sunt pentru grăbirea procesului de liberalizare a vizelor, uh, de, uh, de um, obținerea vizelor pentru cei din această zonă până când se va ajunge la liberalizare anul viitor. Mulțumesc foarte mult! Domnul Legfried are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să iau cuvântul privind raportul Paliadeli, fiindcă sunt de părere că ombudsmanul, mediatorul european, um, ar trebui să uh, reprezinte sistemul european, dar anul trecut a luat o acțiune care s-a opus uh, Întru totul, sistemul european a adresat uh, o întrebare comisiei în momentul în care exista um, o plângere privind animalele folosite la circ. Nu cred că aceasta este de competența mediatorului european și nu cred că um, mediatorul european ar trebui să se să întreprindă o acțiune care uh, se opune um, Uh, părerilor celor care sunt de acord cu circurile. Vă mulțumesc. Uh, mulțumesc, um, stimați colegi. Acum uh, mă bucur să urez bun venit alături de noi unei delegații a Parlamentului canadian și a misiunii Canadei la Uniunea Europeană, care sunt prezenți în tribuna diplomatică. Această delegație